Bine, buongiorno a tutti colleghi, prendiamo... Bună dimineața tuturor, stimați colegi. V-aș ruga să vă așezați la locurile dumneavoastră. Trebuie să ne păstrăm calmul pentru că avem o sesiune foarte lungă de vot în fața noastră. Ce e important să respectăm procedura. S-a solicitat o intervenție? Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Avem o ședință de vot foarte importantă și vreau să vă întreb dacă regulile multilingvismului aplicabile în Parlamentul European au fost respectate. Regula este stata parțialmente respectată. Regula a fost respectată parțial avem uh, reprezentate toate limbile, cu excepția maltezei și a estonei. Aceste două limbi nu le avem astăzi. Aș dori să protestez împotriva deteriorării multilingvismului în această instituție, mai ales că votăm texte deosebit de importante. Este o chestiune de mandat politic și de acces al cetățenilor la discuțiile noastre. Vă rog să registrați protestul meu. Sigur, aș ruga secretariatul să ia notă și acest protest se va consemna în procesul verbal. Ați primit proiectul de ordine de zi. Trecem direct la vot în conformitate cu regula 70. Prin urmare, dacă nu mai sunt alte comentarii, putem adopta ordinea de zi fără modificări. După cum spuneam, nu avem interpretare în malteză și estonă. Sperăm să putem merge repede și eventual să luăm și o pauză de 5 minute. ca să apucăm să și respirăm puțin. După fiecare pachet de vot o să încercăm să facem câte o pauză scurtă. Haideți atunci să începem cu un test. Deschidem votul. Testare, Testare echipamentului, vă rog. Votul este deschis. A votat toată lumea. O persoană în plus de la Socialiști și Democrați. Acum e în regulă. Închidem votul. Haideți atunci să trecem la raportul Madurel. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 18 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 și 456 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 457 pentru împotriva abțineri se adoptă. 458 pentru împotriva abțineri respins. 459 pentru împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. De fapt, nu trebuia să votăm 48, care devine caduc, așa că trecem la compromisul 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă 471, 472, pentru împotriva abțineri respins, compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 12 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 534 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 508 pentru împotriva abțineri abține respins. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. ...523, partea a doua, pentru împotrivă abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic, vă rog. 523, partea a doua. Chidem votul. Respins. Cinste 27 pentru potriva abțineri se adoptă. 526 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 529 și 534 pentru împotriva țineri, respins. 405 și 31 împreună pentru împotriva abțineri, respins. 39 pentru împotriva abțineri, respins. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromis 15 pentru potriva abțineri se adoptă. 574 și 15 pentru potriva abțineri. ...574 și 15 dată pentru potriva abțineri Trebuie să verificăm, sunt persoane în spate pe care nu le văd bine, verificare electronică la 574 și 15. Închidem votul. Respins. 27 la 27 era greu de interpretat doar prin ridicare de mâini. 548 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 16 Doamne, Toia. E AFET 16. Compromisul 16. Pentru nu compromisul, ci amendamentul AFET 16 pentru motivă abține respins. Compromisul 16 acum. Deschidem votul la AFET 16. Revenim la AFET 16 electronic. Închidem votul. Înainte de compromisul 16, doamna Toia, doamnă președinte, aș dori ca amendamentul 581 depus de mine să fie retras. Solicit retragerea acestui amendament. Nu face obiectul compromisului, dar prefer să-l retrag. Mulțumim, doamnă Toia. Haideți atunci să votăm compromisul 16 pentru... Împotriva abțineri, se adoptă. <clears throat> cinci pentru, împotriva, uh, Domnul de Castillo, Domnul de Castillo, intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon din sală. ne e foarte greu să, să urmărim cum trecem de la un amend la altul și așteptăm și interpretarea. Faceți o mică, mică pauză după ce se rezolvă un amendament de compromis ca să putem sări mai departe pe text. Foarte bine. Atunci, amendamentul 565 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 566 și MV43 pentru împotriva abțineri, respins. 570 și 44 luate împreună pentru împotriva abțineri, respins. 572 pentru împotriva abțineri, respins. <clears throat> 573 pentru împotriva abțineri, respins. 575 pentru împotriva abțineri. Verificăm electronic 575. Chidem votul. respins. 586 pentru, împotriva, abțineri, respins. 587 pentru, împotriva, abțineri, respins. 588 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 597 și 10 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic. Închidem votul. Cineva în plus de la PPM. Închidem votul. Respins 26 la 26. patru șaptezeci și patru pentru împotrivă abțineri respins. 473 și 32 luate împreună pentru potriva abține respins. ...598 pentru potriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul nu. Să verificăm. Să verificăm la 636. Amendamentul oral. Închidem votul. se adoptă cu 30 pentru. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Hai să încerc. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul, amendamentul 60 și 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 685 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24, nu, verificăm la 685. Verificare 685, vote deschis. Un PPM plus. Închidem. 26 la 26 respins. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 687 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Deci, e așa egalitate de voturi încât de multe ori e greu să spunem încotro merge votul. Închidem votul deocamdată, electronic. 31 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. Împreună, 62, 692 și 4. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă tot împreună 688, 89, 90, 690, 16, 54 și 691, în două părți. Votăm prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 63, pentru, secretariatul îmi spune că trebuie să votăm. Ce trebuie să votăm? Nu. 6-9-1 votăm acum pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. Împreună 693 și 695 pentru împotriva abțineri verificăm. Închidem votul. 28 pentru 26 împotriva se adoptă. 694 pentru, împotrivă, abțineri. Președinta cer o scurtă pauză de clarificare. DV17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 697 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 698 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 699 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 700 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 702 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 705 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 706 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 711 și amendamentul 56 luate împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. 713, 714, 37 și 55 împreună pentru împotrivă abțineri se adoptă. 712 pentru împotriva abțineri se adoptă. 715 pentru 715. Amendamentul Tsukalas. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV57 pentru, MV57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 726 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri respins. 39 pentru. Verificare 41. Verificăm la 41, vă rog. Închidem votul. Respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 727 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Închidem votul. 31 pentru se adoptă. 728 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 740 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineți, se adoptă. 68 și 741 împreună pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 69 și 742 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 și 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29. Pentru, împotriva, abține se adoptă. 752. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 42. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 754. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. FEM 45. Pentru, împotriva, abțineri respins. 575 758 se corentează doamna președinte pentru împotrivă abțineri se adoptă. 759 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 778 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 886 pentru împotriva abțineri verificăm la 886. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 36 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 909 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 928 cu amendament oral pentru împotrivă 928 cu amendament oral cerut de CR pentru împotrivă abține respins. Compromisul 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 997 997 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Închidem votul. 32 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1042 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1061 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 1061. Vă rog. Votazione chiusa. S-a închis votul un vot excedentar din partea PP-ului. Deci, repetăm, s-a închis votul, se adoptă 33 la 22. Compromisul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1190 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1220 pentru, împotrivă, abțineri, verifică. Chiusa. S-a închis votul. 33 pentru 22 împotrivă. 1124 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune, spune uh, președinta 1220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1120, 1224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1261 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 1261. S-a închis votul, uh, a fost respins cu 28 la 26. Amendamentul de compromis 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1266 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 1266. Din nou, cineva este în plus de la PP, O cartelă în plus din partea PP-ului. Bine, s-a închis votul acum. 27 și 28 împotrivă, se respinge. Amendamentul 1295 pentru Împotrivă. Abțineri. Ați văzut cum sunt apropiate voturile, trebuie să verificăm. Verificăm. 1295. S-a deschis votul. Din nou un vot excedental din partea PP-ului. rugăm supleanții PPE-ului să nu voteze în locul membrilor plini. Acum este bine. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. Ajungem la 1278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1322 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1300, verificăm, verificăm 1322. Ulfskog. Un pepe di troppo. Din nou un vot în plus din partea PPE. În continuare. Votazione chiusa. S-a închis votul și se adoptă cu 28 de voturi la 27. ...1337 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Verificăm 1337. S-a deschis votul. S-a, des- s-a închis votul, s-a respins cu 29 de voturi împotrivă la 25. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru. Deci, compromisul 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1485. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 1485. PP de troppo. Din nou un PP în plus. În continuare o cartelă în plus din partea PP-ului. Acum este bine. Se adoptă cu 27 la 23. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1686 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Nu mai aprobat ma... S-a părut că a fost adoptat, însă verificăm. S-a închis votul. 27 pentru, 28 împotrivă, respins. Da, un vot diferență. Respins. Amendamentul 1740. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că a fost respins. Verificăm. S-a închis votul. 28 pentru, 27 împotrivă, adoptat. Amendamentul 1742 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Din nou un vot un votant în plus din partea PP. Acum doi votanți în plus din partea PP-ului. S-a închis votul. 25 pentru, 28 împotrivă, respins. Compromisul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 217 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 218 pentru, împotrivă, abțineri respins. Acum verificăm, verificăm amendamentul 218. S-a deschis votul. se, s-a închis votul. 43 pentru, 11 împotrivă, se adoptă. Destul de clar. 1823 și 219 pentru împotrivă, îmi cer scuze. Deci 219 și 1823. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 63 pentru, împotrivă, ...222 a fost retras. Compromisul 63 l-am votat. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 65 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFET 1 pentru, împotriva abțineri se respins. 241 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, Abțineri? Verificăm. Prima parte a amendamentului 241. S-a închis votul. Se respinge 27 la 27. Egalitate. Partea a doua a amendamentului 241. A doua parte nu se votează. AFET 2 pentru, împotrivă, abține, respins. 242 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Agri 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cult 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 253 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 262, 263 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Buget 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 60, 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 și 295, identice cu un amendament oral. Pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Cult 13. Pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm. Cult 13. S-a închis votul. 26 pentru, 30 împotrivă, respins. Cult s-a, s-a respins. 14. Cult 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cult 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 284 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri respins. 8, 17 și 286 identice pentru, împotriva abțineri se adoptă, 289 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromis 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Do, cult 19 pentru, împotriva abțineri respins. Cult 19, am votat deja. Pentru, împotriva abțineri respins. FEM 10, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 74, pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 12, pentru, împotriva abțineri respins. FEM 13. Verificăm. Verificăm FEM 12. S-a închis votul. Respins. Cu, cu 33 împotrivă. FEM 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare adoptat, însă verificăm pentru că nu a fost foarte clar. S-a închis votul. Respins cu 32 de voturi. FEM 14. Se adoptă. Compromisul 75 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 20 pentru, împotriva abțineri respins. 315 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 316 pentru. Uh, a fost respins, însă verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis respins. Cu 49 de voturi la 7. 316 pentru, împotrivă abțineri respins, compromisul 77 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. E un compromis? 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 345 pentru, 6, cult 21, pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votazione chiusa. S-a închis votul. Respins. 33 voturi de, de voturi împotrivă. Cult 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ab- se adoptă. Considerentul 27, a doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. Verificăm a doua parte, ultima teză. A fost respins cu 32 de voturi împotrivă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16, 354, 355, 359, M14 și cu 22 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regii 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 372 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 372. Din nou un vot prea mult de la PPE se adoptă cu 34 la 21. 28 și buget 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV 17 și Agri 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 25 pentru împotriva abțineri respins. Buget 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mi se, verificăm, mi s-a părut că a fost respins de fapt. Verificăm FEM 17. S-a închis votul. 28 la 28, respins. MV 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 86 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Urmează votul pe amendamente, vot electronic pe amendamentele adoptate. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. 55 pentru și o abținere. Acum patru voturi pe rezoluție. Buget 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Buget 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Buget 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot electronic pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Foarte bine, 55 pentru, o abținere. Felicitări raportoare și trecem la raportul Carvaio.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 Raportul Carvalho. Vă rog, haideți să începem cu un vot în bloc. NV5 și NV6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Un alt vot în bloc, amendamentul 185, 195, 196, 458, 460, 978 și 161. Pentru, împotrivă, abțineri, se respingă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 226 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Agri 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. FEM 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 231 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 232 pentru, împotriva, abțineri, interpretarea la timp pentru a putea vota. Vă rog, haideți să încetinim ritmul, pentru că am muncit multe luni de zile și vrem să votăm cum trebuie. Allora, ripetiamo il voto. Repetăm atunci votul. Suntem la 232. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3B. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 234. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 16. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 235. Cu amendament oral. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200, 28, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Președinta se scuză 238 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 242. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 244. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 252. S-a închis votul. 28 la 29 se respinge. 252 a fost. 246 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum împreună 256, 258, 257, 260, 259, 262. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 261 pentru,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 Compromisul 12. Pentru. Vreți să verificăm? 600? Bine, verificăm. Un PP di troppo. O persoană în plus la PP. S-a închis votul. 38 la 17 se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 556. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 558. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 919. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 920. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 20A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 601. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 608. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 608. Vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 29 se respinge. 619. Pentru. Amendamentul 619 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 619. S-a închis votul. 27 la 29 se respinge. A fost amendamentul 619. Compromisul 22. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 701. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 788. Pentru, împotrivă,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 se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Act 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 979 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 980 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 981 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 982 pentru, împotriva, abțineri. Mi se pare că e aproba, se adoptă, dar haideți să facem un test. S-a închis votul. 29 la 26 se adoptă. 983. Pentru. Împotriva? Abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. 24 la 31 se respinge. Compromisul 27A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV 113, 116 și 121 în bloc, cine pentru, împotrivă, abțineri, se resping. NV 114, 117 și 122 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Afet 16 pentru, împotriva, abțineri, se resping. Afet 17 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Afet 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 150 și 160 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 1. Pen, cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul raportorului. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 1. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, abțineri, se adoptă. FEM 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. NV2 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 169 pentru, împotriva abțineri. Da, de fapt, era caduc. Îmi ce scuze, spune președinta. Trecem la compromisul 1 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 174 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 1A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 177. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 32 la 23 se adoptă. Cult 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179. 181. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 183. Pentru, împotrivă, abțineri, Repet, 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final, s-a deschis votul. ...55 la 0 se adoptă. Și acum votul asupra rezoluției, rezoluției legislative. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Bine. 53 și un vot uh, împotrivă. Felicităm uh, raportoarea. Felicităm, uh, felicităm pe doamna Carvalho. putem să trecem acum la votul raportului Eller și după acest vot vom face o pauză de câteva minute pentru a ne odihni. Bine. Allora, tutti pronti? Con l'articolo del 4020, ma non so dove. Tutti pronti sul voto. Gata să trecem la raportul Eller. 177 pentru împotriva abține respins. Poate n-am văzut bine, spune doamna președintă. Mai așteptăm o clipă să voteze toată lumea, verificăm electronic. 177, vă rog. Deschidem votul. Închidem votul. 23 pentru, 28 împotrivă, respins. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 188 și 191 împreună. Pentru împotriva abțineri se adoptă 16, compromisul 16, pentru împotriva abțineri se adoptă 190, pentru împotrivă abțineri se adoptă 192, pentru împotrivă abțineri se adoptă 193, pentru împotrivă abțineri respins Compromisul 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 18. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 211 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru împotrivă, abțineri, respins. 222 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 230 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 244 pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm aici. Închidem votul. 24 la 31 respins. Împreună 245 și DV14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 245 și DV14 împreună. Deschidem votul. Închidem votul. E respins. ...247 și DV15 pentru Nu, nu, e caduc. Trecem la AFET 2 toate celelalte devin caduce. Și acesta devine caduc. Suntem de acord în ceea ce privește AFET 2? Nu, votăm AFET 2. Pentru, împotrivă, abține, respins. 250, nu, 31. 31. Pentru, se, se, se votează și 31 se votează. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 250. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 246 și 53 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AFET 3 pentru împotriva abțineri. Să verificăm. Verificăm AFET 3. Închidem votul. 28 pentru, 26 împotrivă, se adoptă AFET 3. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 269. Închidem votul. 29 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că se adoptă, dar haideți să verificăm. Nu e foarte clar. Închidem votul. Se adoptă. 27 la 25. 272 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 298 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Închidem votul. 27 la 28 împotrivă, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 24, nu, verificăm 278. Vă rog, verificăm A votat toată lumea, nu? E cineva în plus de la PPE? Închidem votul acum. 26 la 26. Respins. Încă un vot pentru. E 27 pentru 26 împotrivă. Se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, vă rog, domnule Eller. În ceea ce privește amendamentul 278, am înțeles că 26 la 26 ar fi trebuit să cadă. Nu, putem reface votul pentru că, uite, domnul coleg ne-a spus că nu i s-a înregistrat votul. Haideți să votăm încă o dată 278. 278. Deschidem votul. Închidem votul acum. 28 la 26 se adoptă. S-a mai, a mai apărut încă unul, încă un vot pentru pe parcurs. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri respins. 293 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 295 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 297 pentru, împotrivă, abțineri, doi, nouă, șapte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 300 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 301 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 302 pentru împotrivă, abțineri respins. 315 pentru împotriva abțineri respins. 333 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm, verificăm 333. Amendamentul Skinner. 25 pentru 30 împotrivă este respins 333. 3 nu, compromisul 26 mai întâi, pentru împotriva abțineri se adoptă. 339 pentru împotriva abțineri se adoptă. 345 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 nu. Verificăm 345, vă rog. ...345, închidem votul. 30 la 25 se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 361 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Promisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 370 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 375 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă împreună 381 și 382 pentru împotriva verificăm 382 este retras nu. Verificăm 381 382 împreună. Închidem votul. 35 la 19 se adoptă. Afet 5 pentru împotrivă abțineri respins. 3 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 385 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 386 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 390 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 412 pentru 412 412 Prodi, amendament Prodi pentru? Ați, ați găsit ce votăm? Ne-am lămurit? Bun. Haideți. 412, amendamentul Prodi, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 417 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 471 pentru, împotrivă, abține, respins. 472 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 474 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 474. Chidem votul. 21 la 34 respins. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 478 pentru, împotrivă, abțineri respins. 484 împreună cu AFET 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisurile 34 și 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 493 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Ați votat împotriva propriului amendament din greșeală, se pare. Ne cerem scuze, spune doamna președintă. Era doar un vot pentru, acum o să fie două, dacă 493 e respins. 62. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 524, 25, 26 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm? Verificăm 5, 2, 6. Închidem votul. 16 pentru 38 împotrivă, respins. 527 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 528 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, 4, 7, 4, 8 și 4, 9. 547, 548, 549 împreună. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. 558 pentru împotriva abțineri se adoptă. 559 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 601 pentru împotrivă abțineri respins, 613 pentru împotrivă abțineri respins, DV26 pentru împotrivă abțineri respins, Promisul 41 pentru împotrivă abțineri respins, 42 pentru împotrivă abțineri respins, 43 nu, se adoptă, se adoptă, se adoptă 42, evident. M-a luat, m-a luat gura pe dinainte aici, n-am spus bine lucrurile pe nume, spune la președinte. 42 adoptat, evident, 43 acum, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 663 pentru împotrivă abțineri respins. 674 pentru împotrivă abține, respins. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că a trecut, dar haideți să verificăm. 92. Cineva în plus de la PPE. Închidem votul. E un PPM+. E un PPE în plus. Închidem votul. 40 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 696 și 39 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 705 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Împreună 706 și 707. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 708. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV43 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 47, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 756, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 747 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 749 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 49 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 763 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 764 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 31 la 22 se adoptă. Compromisul 53. Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Compromisul? Da, da, vreți să verificăm? Compromisul 53. Bine. Verificăm compromisul 53. S-a deschis votul. Cineva în plus la PP. S-a închis votul. 33, 22 împotriva. Deci se adoptă. Și acum, împreună, 742 și DV44. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 743. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 766. Pentru, împotrivă, verificăm. Două persoane plus la PP. Bun, e în regulă. S-a închis votul. 33 la 21 se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Eller. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 116. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Eller. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 124. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, dar haideți să verificăm. Vă rog. S-a închis votul. 29 la 24 se adoptă. Compromisul 5 și compromisul 6 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120, 140 pentru, împotrivă, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Mm, cred că e respins, dar haideți să verificăm. La 143 s-a închis votul. O persoană în plus la PP. Acum s-a închis votul. Se respinge cu o mare diferență de voturi. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 150 cu amendament oral pentru, se adoptă 151 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Buget 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 155 Lamberts pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Buget 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru, Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a închis votul. 1638, deci e respins. Și acum împreună 158 și DV2. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se resping. 160. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 162. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Buget 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 172. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100. Nu? Haideți să verificăm. Verificăm. La 172. Vă rog. S-a închis votul. 27 la 28 se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV8. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 176. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Votăm acum votul final electronic. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 și 3 abțineri, felicităm raportorul. Și acum votul pe marginea proiectului de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 52 de voturi pentru, o abținere, felicitări. Și acum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 Bine, prendiamo posto, proseguiamo il nostro voto. Bun, haideți să continuăm votul nostru. Alors, colega Odi a chiesto la parola. Domnul Odi a cerut cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte în ceea ce privește observația mea în legătură cu multilingvismul, nu este vorba de interpretare, ci de traducerea documentelor pe care le avem în față și pe care votăm. Citazione verbali che la presa di posizione del collega Udì riguardava. Doamna președinte? Da. Observația a domnului Odi, care se referea la traducerea textelor scrise, a fost uh, consemnată. Așadar, haideți să trecem acum la raportul domnului Lambert și doamna Ford are cuvântul. Doamna Ford. Da, da, pe tot pentru procesul verbal. Vreau să felicit pe cei trei raportori. Au fost mai multe amendamente de compromis la care numele ECR a fost trecut în compromis, dar de fapt noi nu susținem compromisurile respective. Și deci vă rog să consemnați acest lucru la procesul verbal. Bine. Bine, vom verifica acest lucru. Bun, toată lumea este pregătită. Haideți să începem votul. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 107, cu amendament oral al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 111, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 și cu 10 împreună pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă. Da, bine, verificăm la 23 și cult 10. S-a deschis votul. Deci verificăm la 23 și 10. Votul încă este deschis. A votat toată lumea? Mai eh, lipsesc câteva voturi. S-a închis votul. 22 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Se resping cele două amendamente. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 119. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, dar haideți să verificăm pentru că nu a votat toată lumea. Vă rog. S-a închis votul. 21 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, 56, 57, 58 împreună pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 46, partea a doua, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 157, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 22, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 23, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, împreună amendamentele 52, 153, cu amendament oral. Pentru, împotrivă, împotrivă, se respinge. Cult 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 155. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 161. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Bugete. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60. Verificăm. 18. Vă rog. S-a închis votul. 25 pentru, 24 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 164 spune președinta, pentru, împotriva, abțineri. Vă rog, nu, nu, îmi cer scuze, repetăm votul. 164, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 166, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, în compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Compromisul 3. S-a închis votul. 25 pentru 24 împotrivă se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă abține se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă abține se adoptă. Cult 2 pentru împotrivă abține se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abține se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Jurii 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 86 pentru, Împotriva abțineri. Mi se pare că e adoptat, dar haideți să verificăm. 86. Votazione chiusa. S-a închis votul. 22 la 23, deci respins. 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cult 5. S-a închis votul. 27 la 22 se adoptă. 88. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugetă 9. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13. Pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 97. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm. 97, vă rog. S-a închis votul. 23 pentru, 23 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bugete 11, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 166, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Juri 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, mi se pare că se adoptă. 169. Haideți să verificăm. Rapid. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 21, deci se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii, nu, 174 A, nu. Trebuie să votăm. Jurii 13. Pentru? Împotrivă? Abține. Se respinge. 174. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 174. 175. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a închis votul. 21 la 30 se respinge. 176. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 181. S-a închis votul. 25 la 26 se respinge. 182 pentru, Împotrivă. abține, Se respinge. 183. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 184. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184. Haideți să verificăm, vă rog. 184. S-a închis votul. 24, 26 împotrivă, deci respins. Jurii 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 185, vă rog. S-a închis votul. 22 la 29 se respinge. Și acum votul final, prin vot electronic, vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de voturi pentru, 4 abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului Lambert. Și acum votăm proiectul de rezoluție legislativă. Votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci și patru de voturi pentru. Felicitări! Trecem acum la raportul Matias. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și o adăugire la compromisul 3. Avem aici un vot pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm amendamentul 14.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 23 pentru, 26 împotrivă, respins. Jurii 23 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 5. Nu, 5 este caduc. Uh, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 70. S-a închis votul. 24 pentru, 17 împotrivă, se adoptă amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri respins, 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Cult 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Jurii 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 6 pentru împotriva abțineri nu este clar. Verificăm. Cult 6. S-a închis votul. Da, a fost uh, respins cu 41 la 8, dar nu ridicați mâna și așa nu se vede. Amendamentul 76 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru împotriva abțineri respins. 79 pentru împotriva abțineri verificăm. Chiuza. S-a închis votul. 24, 26. Respins. Juri 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul. 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 83. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 9. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul nou. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Pe, amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 86. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88. Pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 87. Îmi cer scuze, spune președinte. Verificăm 87. Votazione chiusa. S-a închis votul. 37 pentru, 10 împotriva, se adoptă. Mulțumesc. Amendamentul 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Jurii 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abții, abțineri se pare respins, însă eh, verificăm amendamentul 90. S-a închis votul. Respins. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cult 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Cult 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 S-a închis votul, 26 împotrivă, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 159 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 26 voturi pentru se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 162 și cult 35 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 15. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 40 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. 166 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 170 pentru, împotrivă, abțineri respins. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, jurii 19 pentru, verificăm cult 42. S-a cerut verificarea. S-a închis votul. 22 pentru, 28 împotrivă, se respinge. Jurii 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru, 176, atunci verific- verificăm 176. Eh, votazione chiusa. Anche il voto. 25 la 25. Respins. 177 pentru împotrivă abțineri respins. 177 verificăm. Votazione chiusa. S-a închis votul. 31 împotrivă. Respins. 29 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Deci votăm 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180 și verificăm 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 181. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 32. Pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. 182 trebuia votat. 182 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri respins. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 186, 188. 188, da. Pentru, împotrivă, abțineri, se pare adoptat, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 24 se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 180, 191 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 193 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 da, 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cult 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 202 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 203 pentru împotriva abțineri se adoptă, 204 pentru împotriva abțineri se adoptă, 205 pentru împotriva abțineri se adoptă, 206 pentru împotriva abțineri respins, 207 pentru împotriva abțineri se respins, 208 pentru împotriva abțineri respins, 209 pentru împotriva abțineri respins, 210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 211 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 212 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 213 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 214 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru, împotrivă,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 221 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 222 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm atunci cine a cerut verificarea. Cine solicită? Ah, am văzut acum. 224. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. 10 pentru, 40 împotrivă, respins. Amendamentul 34. Îmi cer scuze, spune președinta, amendamentul 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum electronic votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 pentru, 0 împotrivă. Votul pe rezolu- proiectul de legis- rezoluție legislativă s-a deschis votul. Votazione. Mettiamo, aggiungiamo orale. Aggiungiamo la Carvaglio, la votazione che c'era anche lei. Sì. Okay. Prego, S-a închis votul. Foarte bine. 45 de voturi pentru. Am încheiat. 45 pentru. O abținere. Felicitări doamnei Matias. adesso... Bine, trecem acum la raportul Skinner, unde cred că trebuie să intervine domnul Skinner. Aveți cuvântul. Vroiați să spuneți ceva în legătură cu amendamentul 28. Mulțumesc, doamnă președinte. O corecție rapidă la lista de vot pentru a evita neînțelegerile. La amendamentul 28 se spune că a fost retras, însă nu a fost retras este o greșeală în document. Deci va fi votat ca adăugire la amendamentul 111. Bine, deci amendamentul 28 nu a fost retras. Trecem la lista de vot al domnului Skinner. Votăm acum Votăm în bloc buget 1, 2, 3 și 4. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80, 88, pentru, împotriva, abțineri, se, se respinge. 14, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89, pentru, împotriva, abțineri, respins. 90, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 împotrivă, per, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua pentru, împotrivă, a doua, abțineri, adoptate. 95 și 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 98 și 99 pentru, împotriva abțineri respinse. 100 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă,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 împotrivă abțineri se respinge, partea a doua pentru împotrivă abțineri se adoptă. 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Buget 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 109 trebuie să votăm în bloc 107, 108 și 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și împreună 110 și 27. Și votăm și 28, care nu a fost retras. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 111. Vă rog, domnule Claude, turmes, ne opunem amendamentului oral. Deci, votăm 101, 111 fără amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 și 114 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 și 29 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze. Deci, amendamentul 118. 118. Verificăm. S-a închis votul. 27, 26 pentru se adoptă. Trecem la buget 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, 122, vă rog. 122. Eh, 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35. Verificăm ce să verificăm? Întreabă doamna președintă. Nu. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 131 împreună, pentru potriva abțineri se adoptă 40, pentru împotriva abțineri se adoptă 41, pentru împotriva abțineri se adoptă 132, 33, 34 împreună, Votăm împreună 132, 133, 134 și 136. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Buget 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri, respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 137. Verificăm 137. Închidem votul. 11 pentru 37 împotrivă, respins 137. 42, am votat deja. 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc. 143, 144 și 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 50, nu, 51 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 155 pentru, împotrivă, abțineri respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri respins. 158, 59, 60 în bloc, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164, 65 în bloc și 166, deci 64, 65, nu. Nu. 164 și 165, acestea două în bloc, pentru împotrivă abțineri respinse. 166 pentru împotrivă abțineri verificăm. 166. Închidem votul? 22 pentru 24 împotrivă, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu? Clipă, vă rog. Amendamentul 4. Verificăm amendamentul 4, vă rog. Închidem votul. Se adoptă și încă cum. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotrivă, abțineri respins, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8 bugete pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru împotriva abțineri se adoptă, 80, 80 pentru împotriva abțineri 81 devine caduc, așa că trecem la 80. 80 pentru împotriva abțineri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 împotrivă, abțineri, se pare că a trecut, dar să verificăm la amendamentul 84. Închidem votul. 29 la 18 se adoptă. Bugete 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abține, respins. 86 pentru, împotrivă, abție, retras. 86 e retras. 86 a fost retras, așa că trecem la 13. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri respins. Vot final. Deschidem vot electronic. Închidem votul electronic. 38 pentru, 5 împotrivă. Vă felicităm. Însă mai întâi dăm cuvântul. Nu. Votăm rezoluția legislativă? Nu. Aveți cuvântul. Claude. Euh, je crois qu'il y a une erreur dans la liste de vote parce qu'on dit qu'il y a există un vot pe, legis, pe rezoluția legislativă și pe negocierile interinstituționale. Deci, dar noi suntem în colegis, procedură colegislativă, putem vota doar uh, pe rezoluția legislativă, pentru că nu suntem în uh, codecizie. Et les institutions. Ne, ne vote pas. Non, on peut, voter, on peut faire deux votes s'il insiste. Alors, la proposta del segretariato è quella eventualmente di fare... Propunerea era să avem două voturi, unul pe marginea rezoluției legislative și unul privind negocierile interinstituționale Vă, vă mulțumim pentru această clarificare. Vom vota doar pe marginea rezoluției legislative. Deschidem votul. Închidem votul. 36 pentru 5 împotriva. Am terminat. Bine, stimați colegi, iată, am terminat chiar puțin înainte vreme. Ne vedem la ora 3. Felicitări tuturor, odihnă plăcută, ne vedem la 3.